Uh, creșterea economică. Cred că doar astfel vom reuși să fim la înălțimea așteptărilor cetățenilor. Herzlichen Dank. Zum Abschluss. Mulțumesc. Există o propunere de rezoluție care a fost debusă pentru încheierea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 precum și procesul de supraveghere a politicilor de remunerare și raportul domnului El Cadraui privind remunerarea directorilor societăților cotate la bursă și politicile de remunerare din sectorul financiar. Dau cuvântul pentru început celor doi raportori. Doamna McCarthy, aveți cuvântul. Mulțumesc. Întâi de toate aș vrea să prezint mulțumirile mele pentru cei care au ajutat la acordul de securitate referitor la capitalul bancar și bonusuri din domeniul bancar. Le mulțumesc și raportorilor din umbră, din Comisia Econ, personalului și comisarului Barnier pentru sprijinul constant pentru propunerile comisiei noastre și președinției spaniole pentru uh, eforturile și consecvența de a media între Parlament și statele membre. În prezent implementăm prin acest regulament regulile de la Basel și se implementează și normele internaționale de remunerare convenite la G20. Experții financiari sunt de acord că o cultură a bonusurilor cu risc ridicat pot duce la adâncirea crizei financiare. Guvernele și contribuabilii au scos din uh, marasm sectorul bancar, au fost introduse 3,9 miliarde de euro ca sprijin statele membre, Regatul Unit, uh, au considerat că există o extindere de 1,3 miliarde de euro uh, Uh, valoarea pensiilor a scăzut ca urmare a practicilor riscante ale băncilor. Uh, băncile au uh, obținut profitul în timp ce riscul va rămâne pe mult timp de acum înainte. Această nouă lege abordează aceste probleme fundamentale din sistemul bancar care au dus la criză și forțează băncile să aibă un capital mai ridicat Uh, pentru portofoliul de tranzacții. De asemenea, se revizuiește și uh, practica bonusurile și nu se mai recompensează uh, riscurile ridicate. Trebuie să ne asigurăm că politicile de remunerare prioritizează în primul rând sănătatea și stabilitatea instituțiilor financiare în cadrul sistemului de creditare. Ni se spune din partea băncilor că au învățat lecțiile din această criză. Dacă da, de ce raportul de stabilitate al Băncii Angliei spune că proporția de venituri ale băncii pentru salarii și bonusuri a crescut pe durata crizei financiare. Există un plus de 10 miliarde de uh, lire care au fost plătite pentru salarii și bonusuri care ar fi trebuit să meargă către un capital pentru stabilitatea situației. Mai mult, rapoartele Băncii Angliei spun că creditele pentru IMM-uri din Regatul Unit a scăzut în ultimele luni și că creditele ipotecare se vor restrânge și ele în următoarele luni. Într-o situație în care facem reduceri bugetare foarte mari, reducem serviciile, public și, serviciile publice și sprijinul pentru cetățeni, nu putem să continuăm să susținem un sistem bancar care are un astfel de comportament. Și de, acolo, de aceea este important ca aceste norme să se aplice începând cu 2011. Aceste reguli sunt în conformitate cu normele existente uh, aici. E vorba de reducerea bonusurilor, de plăți reduse, de creșterea transparenței și responsabilizare și uh, guvernanță corporată îmbunătățită și, de asemenea, asigurarea pensiilor. Asta înseamnă că bancherii sunt responsabili dacă banca lor cade și nu mai pot să se retragă cu niște bonusuri atât de mari. Trebuie să ne asigurăm că nivelul unui bonus plătit la o astfel de retragere este unul echilibrat, care să reflecte nivelul de performanță. Dacă nu, considerăm că se oferă stimulente celor care sunt predispuși la riscuri. Avem datoria de a răspunde preocupărilor publicului. Alegătorii noștri ne așteaptă, se așteaptă de la noi să prioritizăm politica în ceea ce privește remunerarea. Din 2008, Băncile nu și-au reformat structurile, deși au promis-o, și noi acum le facem treaba pentru a reconstrui și reinstaura încrederea în sistemul bancar european. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să dau cuvântul acum domnului El Cadraui. Uh, commissaris collega's ik zou om te beginnen de. mulțumesc doamnă președinte domnule comisar stimați colegi aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperarea foarte fructuoasă pe care am avut o pentru că am reușit să ajungem la un pachet uh, foarte consistent. Uh, criza financiară ne a arătat că politicile de remunerare se bazau mai ales pe o viziune pe termen scurt, iar consecințele pentru economia reală au fost destul de vizibile și de clare după uh, criza sistemului bancar. Apoi uh, s-a mai arătat că uh, recomandările neobligatorii nu aveau decât efecte limitate. Trebuie să revizuim regulile jocului pentru a regăsi creșterea sănătoasă a economiei în întregul său. Acest acord politic privind directiva referitoare la cerințele de capitan, care tocmai a fost prezentat de către colega mea e foarte bun pentru că se referă mai ales la structura și uh, uh, rata de remunerare în sistemul bancar. E vorba mai ales de primele, de bonusurile care pot fi uh, primite pe o perioadă de mai mulți ani. E un aspect foarte important. În raportul meu am considerat că nu e suficient. Eu am uh, considerat că trebuie să avem o perspectivă mai vastă, să revizuim și să consolidăm regulile comport- uh, guvernanței corporative separatiste, astfel încât regulile jocului uh, să uh, fie aceleași pentru, atât pentru companiile din economia reală, cât și pentru societățile din sectorul bancar. E foarte important să avem autorități uh, de supervizare pentru remunerare. Trebuie ca toate companiile să aibă un comitet de remunerare care să fie independent și care să dea seamă în fața uh, acționarilor și în fața uh, acestui organism de supraveghere și să aibă acces la toate informațiile relevante. Acest comitet ar trebui să coopereze cu Comitetul de Evaluare a Riscului pe baza pachetului de remunerare actual. Persoanele care sunt implicate în controlul riscului să fie, trebuie să fie independente, de asemenea trebuie să aibă suficientă autoritate pentru a putea lua deciziile și măsurile necesare. Acordurile în ce privește gestionarea riscurilor ar trebui să fie examinate de către acest comitet de supraveghere, iar companiile trebuie să aibă Uh, un regulament intern mai strict dacă există o uh, diferență de opinii între Comitetul de Supraveghere și Comitetul Director al companiei respective. Primele nu trebuie să fie garantate în sine ca atare, ci trebuie să țină cont de situația financiară a companiei respective. De asemenea, mai există și o serie de criterii legate de performanțe, de realizări. Nu pot fi adoptate doar uh, măsurile ca atare, trebuie să ținem cont de măsurile de calitate, apoi de problemele de etică, politică. Să ne gândim, de exemplu, la diferența între salariile, rămânerile cele mai mari și cele mai mici dintr-o companie. De asemenea, ar trebui să se facă o revizuire pe o perioadă uh, mai lungă de timp, apoi jumătate din prime ar trebui să fie uh, plătită prin intermediul acțiunilor și o parte din uh, acțiuni ar trebui să fie, poate să fie recuperată în cazuri de pierderi financiare primele nu trebuie să fie mai mari decât uh, jumătate din salariul pe doi ani. Apoi, dacă ne uităm și la situația pensiilor și a pensiilor suplimentare, uh, nu cred că uh, ele ar trebui să fie acordate fără niciun fel de criteriu. Trebuie ține, ținut cont de performanțele întreprinderii. Să nu uităm că în acest sector uh, persoane care prim, câștigă mai mult de un milion de euro pe an, fără niciun fel de condiții, fără niciun fel de solicitare de punere la dispoziția informațiilor. Deci ar trebui ca Comisia să vină cu un set de principii Uh, mult mai stricte decât principiile pe care le-am uh, stabilit noi. Pentru companiile listate la bursă ar trebui să avem de asemenea criterii mai stricte pentru a vedea care companii respectă uh, cerințele noastre și care nu. Aștept cu nerăbdare, domnule comisar, Uh, să uh, văd care este propunerea dumneavoastră privind Cartea Verde cu privire la guvernarea corporatistă pe care ne vom baza și noi pe viitor. Vă mulțumesc. Aș dori acum să dau cuvântul din nou domnului comisar Barnier în numele Comisiei Europene. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor deputați, iată că discutăm acum despre un alt capitol al răspunsului pe care trebuie să-l dăm față de criză. Uh, cum anume putem reforma aceste practici de remunerare care de fapt au încurajat o asumare de risc uh, exagerată uh, pe marginea acestui punct aș dori să îi mulțumesc și să o felicit pe uh, doamna Arlene McCarthy și pe domnul El Kadraoui, precum și raportorilor din umbră care au contribuit la munca dumneavoastră, tocmai pentru a demonstra angajamentul Parlamentului către o economie mai uh, responsabilă, mai stabilă, mai uh, clară, care să fie în serviciul economiei reale și în serviciul cetățenilor. E un obiectiv pe care Comisia în general și eu însumi îl împărtășesc pe deplin. M-am angajat în favoarea întreprinderilor europene care să dea dovadă de simț de răspundere pentru a îmbunătăți guvernanța în instituțiile financiare și doresc să mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul de care a dat dovadă pe aceste teme pe aceste dosare. Împărtășesc constatarea dumneavoastră, domnule El Cadraui. E adevărat că e nevoie de măsuri obligatorii în ceea ce privește politica de remunerare în cadrul instituțiilor financiare și sunt foarte bucuros să constat că au fost, a fost găsit un compromis între cele trei uh, instituții referitor la exigențele referit, uh, pe tema fondurilor proprii. E vorba de un compromis echilibrat, foarte bine construit, care transmite un mesaj politic puternic către bănci și către opinia publică. Această directivă revizuită va uh, întări uh, sistemul de reglementare, va întări exigențele în materie de fonduri proprii, va diminua riscurile de subcapitalizare și va diminua aceste practici de uh, remunerare care au încurajat o asumare de riscuri exagerată și care, pe bună dreptate, au fost condamnate de către cetățeni. E vorba de o reformă deosebit de importantă care se referă la aspecte care au contribuit la recenta criză titrizarea complexă, uh, practicile de remunerare și așa mai departe. Aici e vorba de un text care preia la nivelul european principiul de stabilizare. Uh, așa cum a fost stabilit în septembrie 2009 la Pittsburgh. Dar, în plus de aceasta, fixează limite clare în ceea ce privește remunerațiile variabile, componenta variabilă a acestor uh, remunerații. Plata bonusurilor către directorii băncilor este astfel limitată, restrânsă, ceea ce mi se pare corect, și mecanismul care a fost instaurat uh, de restituire a primelor mm, va permite recuperarea acestor sume în cazul în care performanțele nu sunt la înălțime. Acest text va intra în vigoare încă de la 1 ianuarie 2011 în statele membre, de aceea cred că este foarte important ca bonusurile care sunt acordate în 2010 și care încă nu au fost, nu vor fi încă plătite la 1 ianuarie 2011, ce să intre sub incidența acestui text. De asemenea, doamnelor și domnilor raportori și doamnelor și domnilor deputați, vom propune și alte măsuri pentru celelalte sectoare financiare, precum asigurările sau fondurile de investiții, respectând și ținând seama de specificitatea fiecărui sector în parte. Câteva cuvinte despre guvernanța corporativă. Dincolo de aceste aspecte, domnul El Kadraoui ilustrează foarte bine nevoia de a îmbunătăți guvernanța în toate tipurile de întreprinderi, de firme și societăți. E nevoie de un cadru de reglementare mai solid și mai stabil și am lansat această muncă deja. Voi propune o agendă globală pentru reglementarea financiară în scopul uh, creșterii economice, iar Carta Verde de pe 2 iunie referitoare la guvernanța corporativă reprezintă un prim prim pas în această direcție. Vom examina rolul auditorilor, rolul Consiliului de Administrație, în așa fel încât toți cei care au o răspundere să fie competenți. Este de altfel și o cerință al raportului dumneavoastră, domnule El Cadraui care examinează de asemenea și această chestiune a conflictelor de interes, modul și rolul în care funcționează consiliile de administrație, asumarea riscurilor, rolul acționarilor, a supraveghetorilor, auditorilor în cadrul acestor întreprinderi financiare. Timp de două luni de zile, pe toate aceste subiecte, vom lansa o adevărată consultare. De asemenea, anul viitor aș dori să uh, analizăm guvernanța întreprinderilor și asta dincolo de sectorul financiar. Mă refer aici la rolul acționarilor, uh, rolul femeilor în uh, consiliile de administrație în uh, întreprinderi. Un al treilea punct este acela al modernizării regimului fondurilor proprii am evocat aceste aspecte, spre exemplu remunerările. Iată, deci e un alt uh, capitol al uh, gestiunii fondurilor proprii. E vorba de portofoliile băncilor, care știm foarte bine că se află la originea crizei. Știm că nivelul de capital care, uh, comparativ cu activele pe care le dețin băncile, e insuficient, a fost insuficient pentru a face față crizei. Deci, e nevoie de o corectare a acestor lacune și vedem că cerința în acest domeniu crește foarte mult, iar uh, activul, activele diminuează. De aceea trebuie să intervenim. Poate că unii dintre dumneavoastră au senzația că aceste reforme indispensabile nu se vor aplica până la sfârșitul anului 2011. Sunt conștient că acest risc există. Dar în momentul în care ne-am dat seama că Statele Unite nu vor fi în măsură să pună în aplicare noile uh, reguli adoptate la Basel până la finalul anului 2010, e bine, am subliniat în momentul în care am mers în Statele Unite, uh, cu, am discutat cu ministrul de finanțe și am subliniat acest punct și am căzut de acord asupra unei date de aplicare, o nouă dată de aplicare. E vorba de o dată care a fost fixată în luna mai, în momentul în care Comitetul de la Basel va aplica aceste reguli până la începutul anului 2011. Eu cred că această convergență mondială între partenerii americani și europeni este una importantă și negociind o astfel de term, un astfel de termen limită, ne putem asigura de faptul că toți partenerii internaționali și înainte de toate Statele Unite vor introduce același reguli în funcție de calendarul pe care l-am convenit. E adevărat că aceste negocieri au fost uneori destul de dificile și, dacă îmi permiteți, doamna președinte, aș dori să-i mulțumesc încă o dată doamnei uh, Arlen McCarthy pentru uh, creativitatea, imaginația și disponibilitatea de care a dat uh, dovadă. Și eu însumi, în cabinetul meu, împreună cu colaboratorii mei, suntem dispuși să continuăm să colaborăm cu dumneavoastră în modul cel mai fructos posibil. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Cristesen din partea Comisiei pentru Ocupare. Toate aceste prime, toate aceste bonusuri sunt cunoscute foarte bine. În sectorul financiar, acestea sunt factori care au contribuit la criză. Cunoaștem rezultatul la care s-a ajuns și de aceea e bine să modificăm această directivă, așa cum s-a arătat aici. Aș vrea să îl felicit pe domnul raportor pentru acest nou acord și pentru activitatea sa. În cadrul comisiei noastre am vorbit despre această politică de remunerare și suntem încântați de diferitele puncte prin care se pune acces pe transparență, pe informații către toți uh, factorii implicați, către uh, acționari, autorități, salariați, angajați și așa mai departe. În plus, am votat aproape în unanimitate împotriva opțiunilor, opțiunilor de achiziționare de acțiuni. Acestea nu ar fi decât niște incitări la asumarea de riscuri excesive. Cunoaștem foarte bine aceste probleme, noi și întregul sector financiar. Deci ne opunem opțiunii de acțiuni. Mulțumesc. Acum, în numele grupurilor, domnul Caras pentru PP. Aveți un minut și jumătate. Păi, domnilor și domnilor, Consiliul nu și-a dat seama, după părerea mea, de importanța acestui uh, regulament, de, de absența acestei reglementări. Consiliul a fost de partea beneficiarilor acestor bonusuri, pe când Parlamentul este pentru instituirea de reguli, pentru instituirea de plafoane uh, și pentru instituirea de modalități de plată care să ducă, reducă riscurile. Noi dorim să existe o responsabilizare, o limitare a acestor bonusuri pentru um, șefii băncilor, mai ales cele care au fost sprijinite din bani publici. Am uh, reușit am reușit să ne susținem punctul de vedere și suntem foarte încântați de faptul că domnul Barnier a fost de acord ca cea de-a doua parte să fie abordată mm, de manieră globală. Este important ca acest set de reguli să fie adaptat. Obligațiile de transparență au fost consolidate, introducerea riscului, resecurizarea, toate acestea au fost adaptate la noile reguli și este prevăzut în acest sistem și un test de stres care să permită să se uh, elaboreze o serie de măsuri în cazul în care situația se repetă am consolidat și procedura de uh, insolvabilitate trebuie să existe un drept al solvabilității care să fie armonizat la nivel european. Noi suntem pentru compromis și cred că lucrurile merg în direcția corectă. Mulțumesc. Acum domnul Ludvigson pentru Socialiști Democrați. Un minut. Tak för ordet, fru talman. Bonusar och ersättningssystem. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Acest uh, domeniu a, a uh, făcut obiectul multor dezbateri în ultimii ani în ce privește primele și bonusurile. Să vedem care au fost măsurile luate în ultimii ani. Ele au fost insuficiente. Avem nevoie de un text legislativ, de o legislație care să se plice, aplice cu adevărat. Și sperăm că astfel vom reuși să, uh, să, să scădem luarea de riscuri excesivă. Și deci astfel vom crește stabilitatea. Domeniul financiar ar fi trebuit să se uh, dezbare de aceste elemente periculoase uh, în domeniul acordării de prime. Nu s-a făcut acest lucru și iată-ne astăzi uh, aflați în situația de a legifera. Și societatea, contribuabilii, cetățenii care au plătit deja foarte mult pentru a salva de la baliment băncile, nu pot să își permite să accepte costul inacțiunii. Deci trebuie ca această directivă să fie aplicată în statele membre. Trebuie ca aceste reguli să fie aceleași pentru toată lumea. Vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat cuvântul. Vă mulțumesc. În numele grupului ALDE are acum cuvântul doamna Sara Bowles. Uh, thank you. Commissioner, Mulțumesc. Domnule comisar, reformarea capitalurilor bancare este una dintre măsurile necesare pentru a combate criza și sigur că uh, e nevoie de acest mecanism de supraveghere um, portofoliile de tranzacționare au permis uh, această, uh, această speculă cu uh, prime care a dus la asumarea de riscuri foarte mari. Um, aceste um, negocieri ar trebui să fie stabilite pentru a reduce um, această situație de adevărat cazinou în care se află sistemul bancar. Am mai spus că primele nu ar trebui să fie acordate fără niciun fel de uh, condiție. Și aș dori să mulțumesc uh, raportorului și raportorilor și raportorilor din umbră că au acceptat această idee de a transforma uh, primele acordate în uh, capital uh, uh propriu pentru bănci. Cred că evaziunea fiscală nu a putut fi inclusă uh, și din acest punct de vedere e un aspect de regretar. Însă am înțeles că dacă nu s-ar fi subminat sfera de aplicare a directivei. Vă mulțumesc mulțumesc în numele versilor. Are cuvântul domnul Confin, două minute, vă rog. Oui, monsieur le commissaire, bonsoir. Bună ziua, domnule comisar. Grupul meu politic este încântat de faptul că această directivă este adoptată, care conține elemente importante referitor la remunerare, poate regulile cele mai ambițioase din lume. Și aș dori să spun că această capacitate de a limita în mod uh, clar uh, componenta variabilă a remunerărilor directorilor băncilor uh, sau posibilitatea de a amâna Uh, până la uh, acordarea până la 60% din bonusurile uh, celor care lucrează în bursă, tocmai pentru a ține seama de interesele reale ale băncilor și de a ține seama de riscurile asumate pentru obținerea acestor bonusuri, iată deci reguli importante care Ă, la nivel concret european, ă, de fapt transpun angajamentele luate în cadrul summitului G20. Împreună cu raportorii din umbră și împreună cu doamna raportor, am încercat întotdeauna să evităm această reavoință a statelor membre, să evităm acest, această prăpastie între discurs și fapte, ă, discursuri moralizatoare față de instituțiile bancare și fapte, pentru că de multe ori Uh, băncile au încercat să, să reducă din ambițiile acestor, uh, acestor propuneri. Și pot să vă spun, domnule comisar, că Uh, noi am considerat că și comisia a fost mai degrabă de partea noastră, deci e un succes pe care îl împărtășim împreună. Dar mai există și o miză importantă. Am pierdut totuși o luptă, o bătălie și anume să avem cifre la dispoziție și a trebuit să le înlocuim cu anumite sintagme, justifi- o, deci o remunerare justificată, echilibrată, corectă și așa mai departe. Eu sper că viitoarea autoritate bancară europeană va transpune aceste cuvinte, sintagme, în cifre concrete care vor fi preluate și adoptate de către băncile tuturor statelor membre. Și aș vrea să știu, domnule comisar, cum anume veți exercita o presiune, cum anume veți controla în mod strict această uh, viitoare. Uh, acest viitor de mers, în așa fel încât aceste cuvinte să nu rămână doar cuvinte. Mulțumesc, domnule Confan, și acum din partea neafiliaților, domnul uh, Obermeier offensichtlich... Mulțumesc, doamnă președintă. Criza uh, ne-a ajutat să tragem niște învățăminte. Nu trebuie să continuăm să plătim la nesfârșit aceste bonusuri umflate. 23% o să vedem dacă e sustenabil sau nu. Cetățenii au plătit deja suficient până acum și nu înțeleg de ce trebuie să continue acest lucru și să-i salveze pe șefii responsabile acestor bănci. Trebuie să evităm Însă situația în care toate aceste bănci se vor retrage în Tokyo și către alte părți ale lumii. Deci trebuie să dăm dovadă de foarte multă creativitate, fiindcă fiecare manager de bancă va găsi o portiță de scăpare, fie că e vorba de mutarea la New York sau la Tokyo. Deci trebuie să fim foarte atenți pe viitor. Există societăți care sunt cotate la bursă, altele nu și cred că și acestea ar trebui să uh, fie avute în vedere, având în vedere că trebuie să se găsească o soluție pentru o dezvoltare durabilă. Mulțumesc, spune doamna președinte și acum domnul Nitras. O jumătate de minut. Pani, pani președinte, wydaje mi się, udało nam się Vă mulțumesc, doamna președinte. Cred că prin ceea ce facem astăzi, am pus baza unei noi politici de remunerare. În primul rând, ne asigurăm că se înțelege odată pentru totdeauna faptul că criza financiară a avut loc mai ales datorită acestor prime și uh, acestor remunerări excesive. De asemenea, împreună ne-am pus de acord asupra faptului că e nevoie de aceste autorități de supraveghere, atât externe cât și interne, și că ele ar trebui să joace un rol mai important. De asemenea, e nevoie și de principii comune în acest domeniu am ajuns la concluzia că afacerile au nevoie de această autoritate de uh, supraveghere și, așa cum spunea și antevorbitorul meu, primele ar trebui să se acorde în funcție de realizările pe termen lung ale unei companii. De asemenea, am reușit să ne punem de acord și e un lucru foarte important asupra faptului că politica de remunerare nu a fost singura care a, s-a aflat la baza uh, crizei economice. Și uh, aș dori să spun că salut această formulare, pentru că deși unii ar fi vrut să se insinueze că doar uh, primele au cauzat criza economică, ar fi fost o greșeală. Mulțumesc colegilor care s-au implicat. Vă mulțumesc. Carl Haglund, un minut. Mulțumesc, doamna președinte eu sunt raportor din umbră pentru cel de-al doilea raport și aș dori să mulțumesc raportorului nostru pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o între noi. Bineînțeles, nu suntem mirați să constatăm faptul că trebuie să intervenim în acest sector de activitate. E adevărat că lucrurile evoluează în mod interesant, însă de multe ori auzim și enunțuri sau fraze destul de populiste. E adevărat că trebuie să găsim o politică care să ne permită să nu mai continuăm așa cum a fost cazul în trecut, în ultimii ani. Pentru că acest lucru pune probleme. Însă, în același timp, trebuie să evităm orice generalizare. Aș dori să vă amintesc că nu este în interesul uh, întreprinderilor și instituțiilor financiare să continue cu această politică de asumare a unor riscuri exagerate. De aceea cred eu că trebuie să avem o, o privire uh, de ansamblu în care să ținem seama de nuanțe. Mulțumesc și acum domnul Balț, un minut. Dank, Frau Präsidentin. hat bereits uh, wesentliche genannt. Mulțumesc domnul Caras a subliniat punctele cheie, sunt în totalitate de acord. Din punct de vedere calitativ și cantitativ, e nevoie de cerințe mai stricte pentru capitalul acestor instituții și deci trebuie să dezvoltăm acordul de la Basel. Însă nu trebuie să fim nici foarte stricți, fiindcă altfel vom produce efecte contrarii celor dorite. Această criză este una globală și uh, elementele trebuie sau situația trebuie abordată global dacă se consolidează, dacă vrem să consolidăm cerințele de capital propriu, acest lucru trebuie să fie făcut uh, egal la nivel internațional. Am văzut ce s-a hotărât în Statele Unite în aceste ultime zile și sunt destul de sceptic uh, cu privire la evoluția lucrurilor. Oricum, nu trebuie să avem incoerențe, textele și anexele trebuie să fie consecvente și să adaptăm anexele în funcție de text. Cred însă că uh, autoritățile de supraveghere trebuie să fie principalele responsabile. Să nu uităm că Reglementarea în domeniul fondurilor proprii, a capitalurilor proprii, va avea consecințe asupra economiei reale, dar nu știm ce consecințe. De aceea e nevoie de un studiu de impact înainte de modificarea studiului juridic. Acesta a fost tot timpul poziția PP-ului am găsit cu Consiliul o soluție comună care este singura rezonabilă. Și mulțumesc domnule McCarthy și domnului el Cadraui pentru că au făcut aceste eforturi pentru a avea un raport atât de bun. Mulțumesc, ajungem acum la procedura intervențiilor spontane și am să-i dau cuvântul doamnei Angelili. Aveți cuvântul. Doamna președinte, domnule comisar, mulțumesc și celor doi raportori pentru activitatea lor. Uh, reducerea bonusurilor pentru managerii bancari este un semnal foarte important. Întâi de toate pentru că e pentru prima dată la nivel mondial când se stabilește o, un plafon pentru plățile acestor șefi de bănci. E vorba apoi de un pachet de norme clare. Bonusurile managerilor trebuie să fie plătite doar atunci când banca va fi încasat profitul și nu pe baza unor uh, previziuni și estimări. Noile măsuri vor pune capăt uh, încurajărilor de asumare unor riscuri excesive și va crește transparența, responsabilitatea și acționarii vor putea și ei să participe la adunări și să-și exercite dreptul de vot cu privire la remunerarea administratorilor bancari. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul zic un minut. Mulțumesc, președinte. Domnule comisar, stimați colegi. Acest sistem de remunerare exagerată a dus la riscuri disproporționate. A fost o veste proastă pentru um, cetățeni, pentru întreaga economie, pentru um, companii și astfel s-a ajuns la criza economică și financiară. Deci aș dori să salut această inițiativă de a reglementa uh, politicile de remunerare în uh, sistemul bancar. directorii uh, uh, generali, patronii întreprinderilor, uh, societăților sunt mânați de profit, de cât mai mult profit și astfel se ajunge la un conflict de interese, mai ales când intervine și problema banilor, contribuabililor, care până la urmă nu au făcut decât să salveze de la faliment um, băncile. Deci cred că un nivel ridicat de transparență este foarte important. Apoi trebuie să uh, sporim competențele acționarilor. Președintele întrerupe pe orator și acum domnul Mölzer, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În Austria există acum un adevărat val de închidere deschidere a, a, a, a poștei. Uh, știm că într-o astfel de perioadă de criză, toate bonusurile primite de banchieri sunt foarte prost văzute de către cetățeni. Însă nu va fi ușor să punem capăt unui astfel de sistem. În uh, legislația germană Um, care este de așa natură încât există tot felul de demersuri administrative și constrângeri birocratice suplimentare, va fi foarte greu de realizat acest lucru. Iar răspunderea uh, celor directorilor uh, de multe ori este contracarată printr-un sistem de asigurări împotriva unor astfel de riscuri. Se spune că salariile au crescut și că asumarea de riscuri duce la rentabilitate sporită, deci la salarii sporite. Însă este foarte dificil să controlezi o întreprindere care, uh, bineînțeles, se află în concurență cu celelalte întreprinderi, pentru că nu știm cum anume se fixează aceste bonusuri. Thank you. Doamna McGuinness, un minut. Mulțumesc, mulțumesc raportorilor și comisiei este o situație specială. Fiecare cetățean european este mulțumit de faptul că Parlamentul, Comisia și Consiliul abordează acest subiect al remunerării excesive. Cunoaștem excesele din sistemul bancar doar datorită dezastrului care s-a produs. Și uh, eu aș spune că și dacă băncile ar fi profitabile, să înțelegem că remunerarea este exagerată la nivelul percepției publicului. Transparența este un element cheie. Oamenii trebuie să știe ce se întâmplă pentru a putea acționa. Publicăm plățile fermierilor de la cel mai mic până la uh, vârful lanțului de aprovizionare pentru a avea transparență. După părerea mea, bancherii obțin profit profituri din bănci publici, din bani publici, din banii oamenilor și trebuie să abordăm această problemă. Nu sunt convinsă de faptul că mentalitatea bancherilor s-a modificat și mă tem că atunci când lucrurile vor colapsa de tot, dacă comisia nu va fi foarte puternică, va exista o cădere generală. Mulțumesc! Am să dau cuvântul reprezentantului comisiei, domnul Barnie. Două minute, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă impresionează faptul că încă dați o dovadă de răbdare, că mă ascultați, să nu uităm că de patru ore tot vorbesc aici. Uh, aș dori să vă răspund la întrebări care mi-au fost uh, adresate, pe întrebări foarte importante. Mulțumesc uh, raportorilor doamnei McCarthy și domnului El Cadraui pentru contribuția lor și mm, ameliorările foarte importante pe care le-au propus. Doamnă raportor, ați venit cu o propunere de text. Vom lucra încă foarte mult pe acest dosar al remunerării în sectorul financiar și bancar, dar și a alte sectoare sectoare, uh, produsele derivate, vânzarea cu descoperire, directiva privind cerințele de capital. Uh, în uh, septembrie noi vom publica un nou text. Astăzi Comisia a publicat un text privind garanția de depozit și o carte albă privind garanțiile din sectorul asigurărilor. Pentru a reveni însă la textul de astăzi pe care îl veți, textele de astăzi pe care le veți vota mâine, e vorba de texte de calitate, care în timpul procesului de negociere au fost sprijinite. Uh, comisia dumneavoastră a depus uh, foarte multe amendamente, mai ales în ceea ce privește amănuntele, detaliile privind de calculul uh, remunerărilor, apoi restricțiile, limitele primelor mai ales în ce privește societățile care au beneficiat de subvenții de stat. În ceea ce privește competitivitatea la nivel internațional, aș dori să vă reamintesc că principiile Financial Stability Board privind remunerarea sunt principii generale destinate statelor foarte care sunt, au o situație economică foarte diferită. Deci există o foarte mare diversitate de state membre. Și uh, atunci când spunem că aceste principii generale lasă o marjă prea mare statelor membre în acest domeniu, la nivel european ar trebui să, asigurăm, să ne asigurăm de o punere în aplicare coerentă a textului directivei. A trebuit să instituim reguli clare care să nu permită interpretări divergente și am subliniat acest lucru de mai multe ori. Nu cred că un cadru legislativ clar și coerent ar submina sau ar uh, uh, reprezenta un pericol uh, pentru competitivitatea noastră. Eu cred că dacă Europa va pune în aplicare acest regulament privind supravegherea inteligentă, va fi înaintea celorlalți parteneri Aș dori să mă refer apoi la noile autorități uh, europene uh, de supraveghere. Uh, cu Consiliul avem o dezbatere în curs. Aceste noi autorități ar trebui să aibă o adevărată competență de coordonare, să se asigure că se aplică în mod coerent și consecvent aceste reguli comune. Mai mult, Trebuie să prevedem posibilitatea de a, de a acorda, de, de a institui obligații pentru anumite instituții și aici mă refer și la regulile cu privire la remunerare și aș dori să vă asigur că suntem vigilenți, vom rămâne vigilenți în continuare noi Comisia, Aș dori să vă spun câteva cuvinte și în legătură cu aplicarea acestor noi reguli. Ar trebui să se uh, aplice tuturor băncilor și uh, societăților de investiții. Se uh, prevede principiul proporționalității care să prevadă aplicarea principiilor la societăți de credit diferite, ținând cont de dimensiunile lor și de varietatea activităților lor. În uh, parte, datorită și contribuției dumneavoastră, vom asista la o schimbare a principiilor care au uh, domnit uh, până acum și care au dus la această luare de riscuri excesivă de către bănci și care au dus și la criza economică, ale care consecințe se fac simțite acum. Aș dori să-i mulțumesc domnului Caras pentru sprijinul său în ce privește punerea în aplicare, uh, s-a convenit uh, în paralel cu Statele Unite să se discute uh, problema solvabilității. Vom discuta acest subiect în cadrul, lui, în cadrul programului soluționării crizelor. Domnul Christensen a evidențiat transparența, e un aspect foarte important. Parlamentul European a adus îmbunătățiri foarte mari uh, propunerii inițiale a Comisiei. Vă mulțumesc pe această cale. Doamna Bols s-a referit la uh, capitalizare, un aspect foarte important, la fel ca și domnul Bat adineauri. Sigur că capitalizarea este foarte importantă, însă cred că mai este un alt aspect important, supravegherea internă și externă a activităților. Domnul Balț uh, a vorbit de cerințele, deci directiva privind cerințele de capital 4 e foarte importantă și cred că într-adevăr trebuie finalizate studiile de impact și studiile macroeconomice necesare pentru a ajunge la o ajustare corectă, bună a acestor măsuri. Trebuie să ajustăm măsurile, măsurilor, de, măsurilor de la Basel, apoi celelalte măsuri legate de prevenție și de uh, supraveghere, supraveghere externă, internă, guvernare corporatistă, uh, acest set de instrumente pentru prevedere și o ultimă ajustare care mă preocupă pe mine, Trebuie să păstrăm încrederea, să nu fim naivi însă între ceea ce trebuie și ce fac Statele Unite pe de-o parte și ce facem noi. Obiectivele noastre sunt comune, identice, ele sunt stabilite de către G20 și în paralel trebuie să cooperăm pentru a ajunge uh, la atingerea lor. Sunt atent la acest paralelism. Vă mulțumim, domnule comisar. Are acum cuvântul raportoarea doamna McCarthy, în primul rând. Foarte pe scurt, doamnă președinte. Sunt absolut de acord asupra faptului că nu s-a schimbat mentalitatea în ultima vreme, așa cum spunea doamna McGuinness. Și e adevărat că băncile au o atitudine care nu corespunde cu textul pe care noi îl vom adopta mâine. Însă, e nevoie de o întărire a legislației, iar pentru asta e nevoie de curaj, de coloană vertebrală. Statele membre trebuie să transmită un mesaj foarte clar cetățenilor um, și să punem capăt acestei culturi de acordare unor bonusuri exagerate, indecente. De aceea îi rog pe toți colegii mâine să voteze uh, favorabil acest raport în ședința plenară. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul domnul raportor El Cadraui. Dragi colegi, voi fi foarte concis. Cu toții suntem de acord că e nevoie de astfel de uh, reguli în ceea ce privește politica de remunerare. Și dacă avem în vedere recomandările depuse de comisie cu privire la politica de uh, remunerare acum un an, uh, e clar că trebuie să devină obligatorii. Sigur, înțeleg că nu suntem cu toții dispuși să facem aceleași schimbări, fiecare are propriile sale ambiții, însă lucrurile pe care le discutăm azi și sper le aprobăm mâine uh, vor constitui un prim pas în direcția corectă, însă nu pot să fie sfârșitul drumului. Mai rămân multe de făcut, trebuie să consolidăm um, și controlele externe la nivelul remunerării, trebuie să existe comisii de remunerare, al căror rol trebuie să devină mult mult mai clar Trebuie să vedem care este și nivelul de gestionare a riscurilor. Toate lucrurile acestea trebuie clarificate. Domnule comisar, mă bucur să aud că sunteți pentru un set de reguli pentru guvernare corporativă care să se aplice tuturor companiilor și am înțeles că acționarii vor avea o discuție în acest sens în următoarele luni. E un semnal foarte clar pe care îl transmitem um, cetățenilor și anume că luăm lucrurile foarte în serios, vrem să creăm un set set de reguli în favoarea cetățenilor și a economiei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aici am încheiat discuția pe acest subiect. Voturile vor avea loc mâine la prânz. Mulțumesc colegilor, mulțumesc domnului comisar și. Trecem acum la timpul afectat întrebărilor.